Okay, colleagues. Dragi colegi, mai întâi îmi cer scuze pentru întârziere. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, raportul uh, de la ședința coordonatorilor. First of all, on the nomination of Mai întâi, în legătură cu numirea raportorilor. Pentru propunerea de regulament, pentru un cadru, uh, acces macro în serviciile portoare, raportorul va fi din partea grupului S și D. La al doilea raport, în legătură cu aplicarea directivei 30 din 2000 privind uh, controlele tehnice pe drumuri. Nu s-a hotărât încă niciun fel de acțiune în legătură cu avizele, unul în legătură cu gestiunea financiară, pentru țările cu dificultăți financiare uh, deosebite ne-am hotărât să nu um, facem un aviz în legătură cu uh, comunicarea în porturi. Uh, nu facem nimic pentru că se va regăsi în uh, raportul principal. În legătură cu schimbările climatice de asemenea, nu vom avea aviz. Coordonatorii au hotărât, ne au luat o hotărâre în legătură cu propunerea de scrisoare a președinției la solicitarea Comisiei IMCO în legătură cu drepturile pasagerilor aerieni Astfel se permite Comisiei IMCO să uh, facă ea parte la negocieri, dar nu va avea drept de negociere la trilog. În legătură cu scrisoarea Comisiei ECON, care ne-a cerut un membru în grupul de lucru privind uh, politica de concurență, Um, vicepreședintele Riche va face parte din acest grup. Uh, în legătură cu actele delegate acum, PPE-ul, coordonatorul PPE a făcut această solicitare. Decizia a fost că secretariatul uh, va pregăti o notă și vom avea o discuție detaliată la coordonator privind funcționarea actelor delegate la următoarea ședință a coordonatorilor. Coordonatorii de asemenea au luat notă de newsletterurile 12 și 13 și în legătură cu limitarea zborurilor a Domnul Baldwin de la DGMU a făcut o prezentare și coordonatorii au luat notă de informațiile uh, domnului Bolden. Iată ce am avut de spus în legătură cu ședința coordonatorilor. Are cineva observații? Atunci se adoptă aceste concluzii ale coordonatorilor. Aici. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Fac puțin ordine în hârtii, spune domnul președinte. Trecem la vot. Mai întâi avem uh, aprobarea acordului privind tahografele, raportul doamnei Țicău. Verificăm mai întâi, deci uh, un vot de verificare. Să deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Everybody is okay, I think. Miss Herzog doesn't have any... Doamna Herzog nu, Herzog nu are cartela de vot. Uh, altcineva? Atunci, Edi, te rog să-mi arăți uh, prin gesturi uh, votul. Deci, avem regulamentul care modifică regulamentul Consiliului 321 privind um, echipamentul de înregistrare în transport rutiere și în legătură cu uh, tahografele digitale, raportor doamna Țicău. Trecem direct la vot, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 3 împotriva, abținere. Felicitări, Silvia! Okay, next is Miss... Trecem la raportul doamnei Vils. E vorba de raportul în legătură cu propunerea de directivă Mă uit dacă este un raport sau un aviz. E un aviz în legătură cu calitatea uh, benzinei și a motorinei. Um, amendamentul 77 Taylor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Începem bine. Uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. Urmează 79, 80, 81, deci amendamentele 70 până la 81, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se resping. 82. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. G. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 88. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93, 94, 95, 96 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul electronic de verificare pentru amendamentul 97. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Cu 22 de voturi pentru, 15 împotrivă. 98. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, verificăm să deschid votul electronic pentru amendamentul 100. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 21 de voturi împotrivă, 17 pentru. Votăm acum amendamentul 110. a domnului De Grandes. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111, 112 și 113, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 4. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm. Vot electronic de verificare pentru amendamentul 116. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 117 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Să deschis votul electronic pentru amendamentul 117. Cred că se adoptă, dar totuși prefer să verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Le luăm de la capăt. cine pentru? 119. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că se respinge, dar uh, doresc să verific prin vot electronic pentru amendamentul 119. A votat toată lumea? Se închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Compromisul 2. Noroc, domnule Herzog. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 7 cred că se adoptă, dar nu știu cum a votat verzii. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 8. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 la compromisul 4. Mă, președinte, cere scuze. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se adoptă, dar totuși vom verifica. Deschis votul electronic pentru amendamentul 146. A votat toată lumea, s-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149 și 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 151 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul 151. Cred că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 154, 155, 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160-161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162-163 devin caduce. 165 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine Se adoptă 173 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 175 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 176 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 177. 178, 79, 80, 81 pentru. Împotrivă abțineri se resping. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Deci, 182. S-a deschis votul. Prea, mulți, uh, uh, prea multe voturi din partea socialiștilor. Acum e bine. S-a închis votul. Se respinge. 183 și 184. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 191. Pentru. 191. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica Um, pentru amendamentul 22 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Treizeci pentru, împotriva, abțineri, Vom verifica. S-a deschis votul. S-a, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru amendamentul 32. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 și 38 pentru. Împotrivă, abțineri, se resping. 40 pentru. Împotriva abțineri se resping. 41. Împotriva abțineri se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. Liberalii poate uh, s-au schimbat uh, afinitățile, s-a închis votul. Se adoptă 39 pentru. Nu. Acest amendament devine caduc. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Verificăm pentru amendamentul 42. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43, 44, 45 și 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Amendamentul 49. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 48 pentru. Mm. 48, deci cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 pentru. Împotriva abțineri, verificăm. Votul pentru amendamentul 52. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 50 devine caduc. Trecem la amendamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 și 59. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 56. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 55 pentru. Împotrivă, abțineri. Repetăm votul. Cine este pentru amendamentul 55? Împotrivă, abțineri. Verificăm oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Suntem la 58. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65, 66, 67, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 69 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 72, 73, 74, 75, 76, cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se adoptă, dar vom verifica uh, prin vot electronic pentru aceste cinci amendamente. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 20 la 19. Vot final. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 6 împotrivă, abținere, se adoptă. Felicitări doamnei Vils. Next one is Mr. Kramers. Trecem acum la raportul domnului Kramer. Sunteți gata? Mr. Kramer, starting with... Începem cu amendamentul 8 al doamnei Bilbao. Sunteți gata? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru prima parte?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 Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul la 23. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 24, vă rog să deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. E respins la limită. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acest amendament. Cred că rezultatul va fi identic, dar prefer să verificăm. Votăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. E respins. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum mergem la regiunul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la legii 5, în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 30. Ă, se pare că o consolă a socialiștilor s-a stricat. 30. Domnul Liberațchi, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 vot pe părți. În două părți, cine pentru prima? Împotrivă. Abțineri. E respinsă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul domnului de Bacăr. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 32. S-a deschis votul. Everybody vote. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este 38, o completare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 E respins. La limită. 50 al doamnei Țicău, cine pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 51, amendament oral al domnului Kramer, care adaugă and intermodality, dacă nu sunt obiecții, îl supunem la vot. Cu amendamentul oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 și 60, următoarele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 62 al doamnei Bilbao, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șaizeci opt este următorul cine e pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred, dar prefer să verificăm pentru că nu prea sunt sigur. În ce privește pe socialiști, votăm 68 al doamnei Bilbao. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum trecem la 76 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 77 cu amendamentul oral al domnului Koch. Îl aveți cu toții, obiectează cineva. Dacă nu, atunci îl supunem la vot, cu acest amendament oral inclus, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, verifică 83, s-a deschis votul. Has everybody voted? Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 cu un amendament oral al domnului Kramer. În chips obiectează cineva dacă nu îl supunem la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. Și șapte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 35 pentru, domn potrivă, o abținere, se adoptă. Felicitări domnului Kramer. Următorul Yeris. Report, the draft report on the proposal for a direct... Propunerea de aviz, modificarea directivei care eh, modificarea directivei 2011-92 privind evaluarea efectelor anumite proiecte publice și private asupra mediului. Începem cu amendamentul 21 al domnului Kramer. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ai o misiune. Doamna Wills, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 23, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 24 și 25 împreună. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. 26 al doamnei Wills pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 27. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și de această dată, cred că majoritatea e identică, dar haideți să verificăm pentru că nu e prea clar. 28. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 3. Raportorului cine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următorul 29 și 4 sunt identice. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 30. În primul rând, textul fără cuvintele The Social Impact and și apoi a doua parte cu cele uh, patru cuvinte. Cine e pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, e respinsă. Verificăm, dacă cred că a fost respinsă. S-a deschis votul. Nu știu dacă mai are rost să votăm a doua parte. S-a a votat toată lumea, s-a închis votul, e respinsă, deci a doua parte e caducă. 31 și 32, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Respinse, 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 5 al raportorului, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins. 6 al raportorului, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 34 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 cu faimoșii mei și șal, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 7, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. E respins 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins 40 și 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. E re sunt respinse 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 42. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Într-adevăr a fost respins. 43. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 46. Pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 46, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins. 48, 50 și 51 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și de această dată s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Au fost respinse. 47 și 49 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și de această dată s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se respinge la limită 51 și 52 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul A împotrivă. Se adoptă. 44. Împotriva abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Se respinge. 54 pentru. Împotrivă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. <laughs> 56 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 57 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 58 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 60 și 62 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 61 și 62 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 63-ul acum. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 64 pentru... Pardon, spune președintele. 64, 64 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm de această dată. Nu sunt foarte sigur, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. E respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 67, Cred că a fost adoptat. Da, e o ceva dezordine la PP. S-a închis votul. Se adoptă. 68 pentru 68 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la anexe. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 71, vă rog să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 și 75 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci și șase următorul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 78 vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 și 17 devin caduce și acum trecem la 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări domnului Cușierii. You have the hearing now. Trecem la audiere, le dăm câteva clipe celor care vor să se așeze să o facă.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 Okay, colleagues, if I can try and... Dragi colegi, haideți să ne încadrăm, să încercăm să ne încadrăm în timp. Cred că ar fi în avantajul tuturor. E vorba de o mini-audiere pentru energia curată, pentru transport. În primul rând, va lua cuvântul domnul Onidi din partea Comisiei Europene, după care vom trece la prezentări. Primul va fi domnul Cristi de la Platforma pentru Electrificarea Transportului de Suprafață, după care domnul Mecce și domnul Ziolec Apoi va urma domnul Rico și domnul Doliesi de la Asociația Producătorilor de Autovehicule. Acesta va fi primul grup de discuție, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Al, doua grup, al doilea grup de prezentări va începe cu prezentarea domnului Laros, după care va urma domnul Bije, domnul Guida, domnul Haon de la Polis și domnul Martens, domnul cu banii de la Banca Europeană de Investiții. Începem prin a ura bun venit domnului Onidi din partea Comisiei Europene. Dânsul are 5 minute la dispoziție. Dați-mi voie să vă spun, dragi invitați, că sunt destul de strict în ceea ce privește timpul. Vă rog să vă încadrați în timp. În caz contrar, vă voi scurta prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Onidi. Sunt obișnuit deja cu felul în care respectați timpul. Dați-mi voi să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua parte la această mini-audiere. Am să fiu succint, pentru că ne aflăm aici, în primul rând, pentru a asculta pe experți. Dați-mi voi să fac câteva observații din partea noastră. Cred că propunerea referitoare la combustibilii alternativi pentru transport reprezintă, înainte de toate, o ocazie pentru ca transportul, sectorul transportului să se deblocheze, să se îndepărteze de o singură sursă de combustibil, petrolul. Această inițiativă este motivată de mai multe politici, este o inițiativă necesară în ceea ce privește securitatea energetică, în ceea ce privește obiectivele noastre mai ample legate de protecția mediului, schimbările climatice. Este de asemenea vorba de o inițiativă foarte importantă pentru economie. Cheltuim un miliard de euro pe zi pentru a importa petrol și peste jumătate din acest volum se îndreaptă înspre sectorul transportului. E o inițiativă esențială pentru industria noastră. Vehiculele bazate pe combustibili alternativi reprezintă o industrie unde Europa e fruntașă la nivel mondial. Și în ultimul rând e vorba de o inițiativă care stimulează creșterea. Încercăm să creăm o nouă piață cu noi actori. Nu în ultimul rând, e o inițiativă în favoarea cetățenilor. Credem că aceste noi forme de autovehicule ne vor permite să ne schimbăm obișnuințele, obiceiurile și eh, ne vor direcționa pe o cale mai durabilă. Există câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. În primul rând, trebuie să abordăm toate tipurile de combustibili. Nu trebuie să ne concentrăm asupra unui singur tip de combustibil sau să creem o insulă izolată care în cele din urmă nu va deveni compatibilă în ceea ce privește alimentarea cu combustibili. Iată de ce propunerea se referă la toate formele de transport, de la sectorul aviate până la sectorul maritim. În al doilea rând, avem un, nevoie de o abordare paneuropeană nu dorim ca statele membre să recurgă la soluții diferite de transport și nu vrem ca în Europa să există standarde incompatibile. Avem nevoie de standarde la nivelul întregii Uniuni Europene. Iată de ce insistăm din răsputeri să punem în aplicare standarde comune. Din același motiv, ne, abordarea noastră se bazează pe coordonarea uh, planurilor naționale pentru sprijinirea acestor combustibili alternativi. În al treilea rând, avem nevoie de niște obiective concrete. Avem nevoie de extinderea infrastructurii și îndeosebi infrastructurii pentru realimentare. Uh, este absolut necesar ca investitorii să dispună de un cadru obligatoriu pentru a-și extinde investițiile, un cadru obligatoriu care să stabilească niște obiective foarte clare, cel puțin până în 2020. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Unidi, spune domnul președinte. Trecem la experții noștri invitați astăzi. Trecem la Domnul Edward Christie, economistul șef pentru sectorul feroviar, Edward, ai șase minute la dispoziție pentru prezentarea ta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ceea ce privește platforma pentru electrificarea transportului de suprafață, reprezentăm o inițiativă transfrontalieră, o inițiativă transsectorială, reprezentăm o punte între actori industriali și cetățeni viziunea noastră ideală s-ar concretiza într-un uh, transport uh, interconectat, multimodal și credem că într-acolo ar trebui să se îndrepte viitorul transportului în Europa. Pe scurt, uh, puteți observa în acest grafic de ce credem că electrificarea reprezintă o idee bună. În primul rând, performanța de mediu. În acest uh, grafic uh, preluat din raportul Agenției Internaționale de Energie din 2011, puteți uh, observa nivelul emisiilor și puteți vedea acele emisii pe care unii le numesc de la puț la uh, roți, well to wheel, dacă vă aflați de pildă în Statele Unite sau și mai mult în China sau în India, există uh, un mix de generare mult mai competitiv decât cel folosit în Europa. Dacă recurgem însă la mixul energetic din Europa, uh, dacă am trece la electrificare, am obține avantaje considerabile în ceea ce privește emisiile de, CO, de dioxid de carbon. Este cea mai bună alternativă, mult deasupra celorlalte, după cum puteți observa din grafic cum indică săgeata. În continuare, trebuie să ne punem problema dependenței de importuri. Securitatea energetică nu depinde doar de importuri, ci depinde și de diversificarea surselor de combustibil. Iată de ce propunerea Comisiei nu pune nicio problemă și salutăm abordarea uh, de a ne îndrepta uh, înspre mai multe uh, tipuri de combustibili. Dar, încă o dată, Uniunea Europeană nu Statele Unite. Nu avem la ora actuală acel avânt al gazului de șist care ne-ar permite să obținem independența energetică așa cum s-a întâmplat în cazul Statelor Unite. Dar puteți vedea cum dependența de exporturi, de, cer scuze, dependența de importuri a Statelor Unite a scăzut în ultimii ani, însă în Europa asistăm la o situație contrarie. Ehm, dependența noastră de importuri a crescut tot mai mult și în curând vom fi tot mai dependenți și de gaz, tocmai cum suntem în ziua de astăzi dependenții de petrol. Avem nevoie de diversificare pentru a rezolva această problemă. Trebuie să ținem cont așadar de aceste lucruri, bineînțeles uh, luând în calcul și alți factori, dar cred că încă o dată sublinează um, nevoia de a trece la electrificare. Care este propunerea noastră și care e atitudinea noastră față de propunerea Comisiei? Salutăm această propunere, credem că e una bună din multe puncte de vedere Uh, se include și sectorul uh, maritim, dar uh, noi, pentru că suntem o platformă multimodală, considerăm că se poate face mai mult. Iată de ce am luat propunerea comisiei și am încercat să venim cu completări. Vom veni cu amendamente pentru noi dispoziții pentru a uh, imprima un caracter multimodal mai profund uh, deci, uh, multimodalitate în ceea ce privește mm, stabilirea unei legături între transportul feroviar și transportul public, um, multimodalitatea în ceea ce privește vehiculele pe două roți, în ceea ce privește platforma energetică, am analizat prevederile articolului 4 în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, contonizare și așa mai departe. Avem câteva amendamente în acest sens. Bineînțeles, avem um, și noi părerea noastră în ceea ce privește oblig- țintele obligatorii, dar în linii mari suntem de acord. În ceea ce privește punctele de realimentare cu gaz natural comprimat, credem că acest lucru ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Și în ultimul rând, suntem în favoarea armonizării standardelor tehnice pentru realimentare. Pe scurt, Vrem ca aceste dispoziții să fie în favoarea mediului de afaceri în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și contorizare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă informații adecvate pentru consumatori și uh, folosirea unor rețele inteligente de alimentare care permite o utilizare optimă a energiei electrice. În continuare, dorim să avem o capacitate de comunicare bidirecțională între vehiculele electrice și rețea. În ultimul rând, armonizarea standardelor uh, tehnice pentru realimentare. Suntem de acord cu Comisia de a ne concentra asupra uh, conectorilor de tip 2. E un punct tehnic important. În al doilea rând, în ceea ce privește alimentarea accelerată uh, la curentul direct, nu ar trebui să ne limităm doar la standardul Combo 2, ar trebui să ținem cont și de standardul existent ca demo. Mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, spune domnul președinte. Urmează domnul Matias Meci de la Asociația Vehiculelor pe Gaz Natural și Biogaz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, este o plăcere să prezint uh, astăzi uh, uh, importanța metanului astăzi. Am dorit să vă convingem să ne sprijiniți și vă arătăm de ce este logic să se folosească metanul în transporturi. Organizația mea um, reprezintă întreaga industrie europeană care um, promovează gazul natural comprimat și gazul natural lichefiat. Uh, e vorba de metanul CH4. Um, care uh, este un combustibil uh, Um, pentru uh, vehiculele cu gaz natural, uh, biogazul au uh, un conținut energetic foarte ridicat, um, un indice octanic de 130. Biogazul funcționează în toate tipurile de vehicule și modalități de transport. Biometanul este produs din deșeuri, el poate fi injectat în rețeaua cu gaz natural sau gaz natural lichefiat și nu există limite la amestecurile care se pot face. De aceea nu, e nevoie de, nu se vor pierde investițiile în rețelele de gaz natural și uh, ne bucurăm de uh, propunerea privind folosirea terenurilor care merge în aceeași direcție ca și noi. Um, ca și pentru uh, electricitate uh, sau sursele de electricitate regenerabilă, problema este stocarea, dar uh, noi putem transforma electricitatea în hidrogen și apoi, după uh, reacția între hidrogen uh, și dioxid de carbon, uh, se uh, produce CH4, deci metan, și poate fi folosit în transporturi. Uh, să vedem care sunt emisiile totale de la sursă la consum. Observăm că vehiculele cu uh, gaz național pot uh, să fie perfect neutre. Um, de aceea, se poate modifica um, graficul prezentat de colegul meu astfel. În ceea ce privește calitatea aerului, uh, um, emisiile de dioxid de carbon sunt importante, dar uh, noi cu toții trăim uh, în această pată neagră. Știți de ce, probabil? Pentru că vehiculele Uh, mai ales uh, camioanele și autobuzele cu gaz natural comprimat pot îmbunătăți capacitatea vieții pentru că se evită emisiile de oxid de azot și dioxid de azot. Deci avem nevoie de această infrastructură în orașe. Bineînțeles, trebuie să, ca soluția să fie logică și din punct de vedere eco, uh, economic, pentru că clienții trebuie să cumpere aceste combustibili și trebuie să ia decizii pe baza unui model economic. Iat, și uh, crește prețul la petrol și la gaz uh, într-una și revoluția gazelor de șist în Statele Unite um, contribuie, um, dar este clar că um, um există un impact asupra producției mondiale de gaz. Iată care este infrastructura structura uh, de conducte și terminale pentru gaz natural și există terminale pentru energie în porturi. Deci avem din ce în ce mai multă energie la dispoziție. Putem folosi Rinul și Dunărea um, pentru um, căile fluviale, pentru transport și în combinație cu coridoarele um, rutiere se poate promova transportul um, acestor tipuri de energie. Um, cum sunt reprezentate vehiculele cu gaz natural în Europa? situația este foarte fragmentată. De aceea avem nevoie de um, o armonizare a dezvoltării vehiculelor și uh, zonelor de încărcare. Uh, partea de piață este sub 1%, dar poate fi 5% în 2020. După cum uh, observați, există puține zone de încărcare uh, dar doresc să subliniez faptul că din uh, milionul de vehicule cu gaz, uh, în Italia se află 700 de mii, în Germania 100 de mii, deci cele două țări împreună reprezintă două treimi din piață. În același timp, există activitate în întreaga Uniune Europene. Lipsește infrastructura și industria a făcut anumite lucruri pentru că uh, gazul natural comprimat este calea de urmat pentru a reduce emisiilor. Uh, și uh, automobile cum este Volkswagenul uh, um, au fost considerate, au, fost, au câștigat titlul de motorul cel mai ecologic cu um, indice octanic de 130 dacă nu am avea rezerve de uh, petrol și am avea mod, uh, doar uh, motoare cu gaz natural, Uh, am putea folosi mai multe energii regenerabile. Produsele sunt disponibile și Europa este lider global în aceste uh, tehnologii, dar producătorii noștri sunt deci lideri globali. Uh, informații pentru consumatori. Încă nu se știe astăzi că gazul natural este combustibilul cel mai ieftin, deci este important să fie informat publicul. În ceea ce uh, privește gazul natural comprimat uh, în transportul uh, Um, în comun și autoturisme, acesta este un lucru, dar el trebuie folosit și în transportul de bunuri. De aceea trebuie să discutăm despre gazul uh, natural lichefiat și um, Comisia a sprijinit o conferință pentru a demonstra importanța acestor tehnologii. O autonomie de 400 de kilometri este necesară, astăzi este doar de 150 de kilometri sprijinim aceste obiective și cerem sprijinul dumneavoastră. Este important să nu uităm faptul că Um, un lucru este gazul natural comprimat care vine uh, pe conductă și altceva este gazul natural Uh, dacă uh, dorim să studiem soluțiile pentru infrastructura de stocare a gazului, uh, bineînțeles, tehnologia este esențială, dar nu se vor pierde uh, investițiile dacă se înlocuiește, uh, se înlocuiesc combustibilii fosili cu uh, metanul. Uh, deci tehnologiile sunt compatibile și uh, logica economică există. Considerăm că piața poate depăși 20% până în 2050, dar trebuie creată infrastructura. Așa că vă cerem uh, să sprijiniți pachetul pentru transporturi ecologice. Um, am muncit uh, uh, ani de zile cu comisia, am făcut schimb de informații cu actorii interesați și propunerea, pachetul pentru combustibilii uh, ecologici uh, este important. Vă invităm uh, să respectați calendarul pentru că ar fi trebuit deja să începem să lucrăm la acest dosar. Mulțumesc! Next is Mr. Mulțumesc. Urmează domnul Ziolec. Um, de la uh, Organizația pentru Electromobilitate în regiunile europene. Vă rog. Domnule președinte, o să încerc și eu să vorbesc la fel de repede ca antevorbitorul. O să uh, vă prezint puțin organizația noastră. Reprezentăm 40 de regiuni din Europa, ne ocupăm de uh, electromobilitate, ne ocupăm, uh, avem, uh, lucrăm pe bateriile cu hidrogen, nu o să repet toate cifrele, toate regiunile, toate municipalitățile încearcă să exploreze această sursă de energie din diferite motive. Uh, uh, noi încercăm să um, înlesnim uh, punerea în aplicare recomandărilor politice și apoi să sprijinim uh, crearea unui cadru european și apoi să încercăm să venim cu planuri uh, de afaceri reale și viabile. Acum aș dori să vă prezint inițiativa noastră, energie nepoluantă, regiunile care sunt membrii noștri salută și bineînțeles, că sprijină obiectivul uh, european de a introduce aceste baterii cu hidrogen și uh, infrastructura aceasta în Europa și noi uh, încercăm să sprijinim orice tip de inițiativă în acest sens. Noi suntem pentru o normalizare, pentru o standardizare. Este o soluție la multe probleme, așa cum spunea domnul Oniri. Uh, uh, trebuie să mobilizăm uh, economiile la scară care afectează calitatea. am descoperit, de exemplu, în Belgia că faptul că există standarde diferite reprezintă o adevărată piedică pentru economiile la scară și a fost foarte clar, mai ales în proiectele pe care le-am derulat deja. Aș dori acum să vă prezint uh, care sunt um, obiectivele noastre în acest sens sau angajamentele. Noi considerăm că aceste angajamente pot uh, fi încununate de succes doar dacă uh, toți factorii implicați le sprijină și sunt gata să le pună în aplicare. Noi credem că inițiativa Uniunii Europene de a-i informa pe consumatori și pe cetățeni este binevenită și o sprijinim când putem. Trebuie de asemenea ca aceste obiective obiective, să țină cont și de condițiile regionale și de obiectivele regionale uh, și trebuie să înțelegem care sunt mecanismele în spatele acestor, uh, acestor inițiative. Aceasta este, uh, acesta este miezul activității noastre. De asemenea, obiectivele trebuie să se bazeze pe realitate și pe experiențe când proiectele și programele sunt uh, uh, pregătite și avem mai multe instrumente pe care le-am dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene uh, în uh, cadrul așa numitului Observator European al Electromobilității. Este uh, al treilea uh, sector de activitate al, al organizației noastre. Noi am uh, Uh, dezvoltat acest observator în 2013 cu sprijinul uh, Comisiei Europene și al statelor membre. Scopul nostru este să înlesnim schimbul de informații și să coordonăm acțiunile în întreaga Uniune Europeană. Deci, uh, acest observator european al electromobilității încearcă să răspundă la întrebări principale și să explice care sunt uh, motivațiile și vectorii uh, în, să facă schimb de bune practici și așa mai departe, să disemineze informații. Deci, încercăm să identificăm aceste canale și să le folosim ca pe un instrument pentru toate nivelurile, pentru a monitoriza planificarea infrastructurii, să analizăm datele și mai mai ales uh, în redactarea de uh, recomandări. Și uh, aș dori să vă informez că săptămâna în 24 iunie vom avea un workshop la care vă invităm pe toții. Și, în fine, câteva recomandări din uh, perspectiva noastră pe baza rezultatelor acestui um, observator european al electromobilității. Noi considerăm că Uh, sprijinirea decidenților în uh, uh, identificarea unor foi de parcurs realiste. De asemenea, trebuie să înțelegem care sunt nevoile și așteptările societății. Așa cum am spus, înțelegerea diferă de la o regiune la alta, regiunile au motivații diferite și încercăm să le identificăm și să le sprijinim cât putem. De asemenea, a trebui să încercăm să evităm uh, replicarea sau repetarea greșelilor. Uh, apoi, uh, de asemenea, peisajul, geografia regiunilor diferă. Aș dori să vă spun un aspect. Sigur că situația diferă foarte mult de la un sat la oraș și nu putem folosi aceleași recomandări, nu putem avea o abordare unică, trebuie să, înțeleg, să înțelegem ce se întâmplă în regiuni și apoi și rolul autorităților naționale și regionale este foarte important pentru uh, uh, mecanismele de sprijin. Apoi, obiectivele pot fi uh, consolidate prin stimulente sau prin uh, recompense uh, de la baza piramidei în sus, aceasta este foarte important pentru noi și, de asemenea, uh, va fi nevoie și de finanțare din programe europene. Și, în fine, aș dori să uh, vă spun că noi sprijinim această abordare, e nevoie și de contribuția regiunilor pentru ca rezultatul să fie la înălțime. Mulțumesc, următorul este domnul Claude Rico de la EV Plug Alliance. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. EV Plug Alliance reprezintă o asociație internațională a unor companii care are ca uh, scop uh, promovarea unor uh, soluții efective, eficiente și sigure. Când vorbim de infrastructura de încărcare, e foarte important să nu uităm faptul că această infrastructură există deja Mm. Avem uh, centralele electrice, infrastructura de distribuire, uh, de asemenea sistemele electrice în clădiri și în locuințe, care există deja, ceea ce reprezintă un avantaj foarte important pentru acest uh, vehicol care se poate încărca, pentru a evita să construim de la zero infrastructura. Ceea ce ne lipsește însă e o um, uh, infrastructură care să ne permită să ne încărcăm mașinile în mod eficient și sigur. Și de asta vorbim când vorbim despre infrastructura de încărcare. Deci prin aceste puncte de încărcare încercăm să ne asigurăm că uh, în diverse situații de încărcare, de la încărcarea lentă la încărcarea foarte rapidă, să se acopere toate situațiile. Se estimează că 90% din punctele de încărcare Uh, se vor găsi în clădiri și în locuințe și doar 10% în sfera publică. Uh, deci uh, în, în stații, în stații de încărcare, în locuri publice și așa mai departe. Deci integrarea acestor puncte de încărcare în infrastructura electrică a clădirilor și a locuințelor reprezintă o, un, o condiție sine qua non. Această infrastructură este foarte importantă pentru adoptarea uh, directivei Uh, privind mobilitatea, mobilitatea și de aceea salutăm obiectivele directivei de a um, construi această infrastructură de încărcare interoperabilă, largă și uh, inteligentă în Europeană, care este foarte importantă pentru e-mobilitatea. Asta ne lipsea în trecut. De fapt, E foarte important ca această directivă să fie rapid uh, finalizată și adoptată și, de asemenea, ca punerea în aplicare să fie înlesnită pentru toate țările europene. Și, de asemenea, noi considerăm că există câteva ameliorări posibile uh, ale acestei directive pentru a evita tocmai târzierile. Și EV Plug Alliance își dorește să contribuie la crearea acestui consens pentru a uh, înlesni uh, punerea în aplicare rapidă a directivei. La ce ne gândim noi? Această directivă uh, a uh, permis selectarea tehnologiei tip 2 pentru uh, priza de infrastructură, deci priza care se găsește pe perete, să spunem. Deci pentru ca toate țările europene să poată adopta această directivă, ea trebuie să fie compatibilizată cu practicile de siguranță electrică în toate țările europene și în acest sens credem că există o soluție foarte simplă, respectiv că această directivă să recomande folosirea atât a uh, prizelor de tip 2, uh, a prizelor obișnuite, uh, dar și a unor prize cu închidere automată, care există în anumite țări europene și care sunt compatibile cu tipul de priză numărul 2. De fapt, de fapt industria Uh, e gata chiar să înceapă acest proces de industrializare uh, în mod eficient, deci cu închizătoare uh, la prizele de tip 2, dar în acest sens industria are nevoie de vizibilitate și o asigurare clară că această prevedere va fi inclusă în directivă. E foarte important ca o astfel de soluție să răspundă și uh, cererii Comisiei Europene de a avea o priză unică, pentru ca uh, șoferul, când dorește să-și încarce mașina, să o poată face peste tot în Europa. Mai mult, mai există și câteva clarificări necesare uh, din punctul nostru de vedere în această directivă. În primul rând, că la început s au investit în uh, vehicole sau în uh, uh, diverse tipuri de echipamente care nu ar trebui să fie penalizați de punerea în aplicare a directivei. Și deci credem că uh, obligația instalațiilor existente, deci a revizuirii uh, instalațiilor existente să fie uh, pusă în aplicare, dar care să fie valabilă doar pentru sectorul uh, public și nu uh, obligatorie pentru sectorul privat, pentru că aici există soluții alternative posibile. Și apoi trebuie să ne uh, asigurăm că uh, calendarul uh, Uh, de convergență pentru industrie să fie respectat. Mă refer mai ales la cei care uh, produc instalații de uh, încărcare. Apoi, de asemenea, sprijinim acordarea unei preferențe în directive pentru modul 3, pentru că permite o gestiune a energiei mai eficientă. Însă, cei care au prize de tip mod 1 sau 2 Uh, ar trebui să poată să folosească aceste prize uh, uh, în viitor în multe locuri, deci să nu fie impus doar un tip de încărcare și acest uh, lucru ar trebui să fie posibil și pentru uh, vehicule ușoare precum scuterele. Deci directiva nu ar trebui să excludă posibilitatea de încărcare uh, în mod 1 sau 2 uh, și aceasta în interesul utilizatorilor. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim în fine domnul Petre Doliesi, director pentru Uh, mobilitate și transport durabil din partea Asociației Europene a Producătorilor de Mașini. Vă rog, domnule să aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. După cum spunea și domnul președinte, reprezint ASEA, Asociația Constructorilor de Autovehicule din Europa. Reprezentăm 16 companii internaționale de amploare. Aș dori să vă spun că toți constructorii de autovehicule au aceleași drepturi și stabilim în unanimitate hotările noastre. Lucru foarte important când vom trece să vorbim despre propunere. Propunerea Comisiei uh, este privită în contextul uh, general al strategiei europene. Noi ne concentrăm, prin urmare, și asupra combustibililor um, alternativi și asupra um, viitoarelor modalități de transport. Credem că vom avea nevoie de noi tehnologii în viitor. Nu ne concentrăm doar asupra unei alternative, ci luăm în calcul mai multe. Credem că principiul neutralității tehnologice e unul bun și ar trebui păstrat, aducând avantaje uh, consumatorilor, dar și nouă. În cele din urmă, consumatorul final joacă un rol esențial pentru că el hotărăște ce va achiziționa, dacă va achiziționa un vehicul convențional sau unul pe bază de combustibili alternativi. Trebuie să, să ne uh, continuăm abordarea um, concentrându-ne asupra energiei alternative. Avem nevoie de coordonare la nivel european și, bineînțeles, o coordonare a diferitelor strategii europene. Avem nevoie de standardizare la nivel european, avem nevoie de extinderea infrastructurii de-a lungul Uniunii și așa mai departe. Acest lucru înseamnă că calea înspre o utilizare eficientă a combustibilor alternativi depinde și de producători. Noi uh, facem eforturi pentru a avansa în ceea ce privește uh, cercetarea și dezvoltarea pentru a îndeplini dorințele consumatorilor. Pe de altă parte, depindem și de piață. Nu vrem să ne uh, bazăm pe uh, niște stimule artificiale în favoarea unei anumite energii alternative. În cele din urmă, totul trebuie să aibă un caracter durabil. E foarte important uh, piața internă în Europa. Trebuie să ne asigurăm că politicile la nivel național sunt coordonate și uh, se îndreaptă în, uh, spre același obiectiv. E foarte greu dacă ai un vehicul să-l comercializezi în 27 de medii diferite, 27 de condiții diferite. Aici, uh, de asemenea, infrastructura joacă un rol important și credem că aici trebuie să se concentreze uh, grosul eforturilor. Trebuie să ne asigurăm că există interoperabilitate între statele membre. Standardizarea e un punct important, o neoseb dacă ești aici um, în Belgia, de pildă. Um, în nord se află țările de jos, în sud uh, Franța, în aveți Germania. Um, e foarte greu dacă vrei să achiziționezi un vehicul um, în cazul în care există standarde diferite în fiecare țară. În ceea ce privește partea referitoare la combustibili alternativi, credem că aceasta poate fi îmbunătățită în propunere. Există prevederi diferite pentru gaz, pentru celelalte tipuri de combustibili alternativi, care ar trebui standardizate. Infrastructura joacă un rol important atât pentru noi, cât și pentru clienți, pentru consumatori. Credem că orice um, infrastructură care se bazează pe combustibile alternative va juca un rol important. Trebuie să ne concentrăm prin urmare asupra investițiilor aici, investiții la nivel european, dar și din partea statelor membre. Trebuie să ne concentrăm asupra tuturor combustibilor alternativi disponibili, hidrogen, gaz lichefiat și așa mai departe în ceea ce privește alimentarea vehiculelor um, electrice, știți că toți producătorii s-au pus de acord în urmă cu un an referitor la felul în care vehiculele lor vor fi asamblate în viitor. Am stabilit că din 2017 ne uh, vom armoniza vehiculele, e vorba de noile tipuri de vehicule, de tip 2 sau tip 2 combinat. Bineînțeles, am făcut recomandări autorităților publice și furnizorilor de infrastructură în acest sens. Uh, de asemenea, trebuie să subliniem uh, necesitatea introducerii unei perioade de tranziție. Nu totul va putea fi uh, făcut direct în modul 3. De asemenea, va trebui să permitem alimentarea acasă în diferite moduri de alimentare. Trebuie să asigurăm și compatibilitatea retroactivă cu diferitele vehicule aflate deja pe piață. Trebuie să agilizăm într-un fel totul uh, în vederea evoluțiilor viitoare. Dar, după cum spuneam, obiectivul este eh, tip 2 sau tip 2 combinat. În ceea ce privește pachetul tehnic, credem că merge pe drumul cel bun. Avem nevoie de o soluție pentru a evita eh, fragmentarea pieței. După cum vă spuneam, la ora actuală sunt, e vorba de 27 de piețe diferite pentru eh, infrastructura de propulsie. Trebuie să găsim o soluție cât se poate de repede. O astfel de soluție va duce avantaje industriei pentru că va uh, evita costuri viitoare, dar nu în ultimul rând va fi în avantajul consumatorilor. Aceștia vor putea um, avea la dispoziție mai multe alegeri în ceea ce privește vehiculele pe bază de combustibili alternativi. În ultimul rând, uh, dați-mi să vă spun, noi deja um, ne-am pus de acord referitor la vehiculele pe bază de combustibil alternativ, punem acești, aceste vehicule pe piață, acum avem nevoie ca măsurile să fie luate din partea statelor membre. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Vidanța și... Dânsii s-au înscris la cuvânt. Vă rog, uh, faceți-mi semn. Da, doamna Foster mai dorește să ia cuvântul. Vă rog, uh, faceți-mi semn dacă doriți să interveniți. Ok, that's it. Da, toată lumea s-a înscris la cuvânt. Da, domnule Ertug, v-am notat. În primul rând, am să încep cu domnul Fidanța. Doamnelor și domnilor, domnul Fidanța e raportor, 3 minute, restul uh, persoanelor care vor lua cuvântul vor avea 2 minute la dispoziție. Domnul Fidanța, Carlo. Sì, si. <coughs> grazie Presidente. No, Mulțumesc, domnule președinte. Chiar mai puțin de trei minute, pentru că nu doresc să am o intervenție, ci doar să pun întrebări și clarificări unor dintre oratori, cărora le mulțumesc. Prima întrebare este adresată domnului Cristi. În ceea ce privește electrificarea, la primul schimb de opinii pe care l-am avut în uh, Comisia TRAN, uh, am ascultat mulți colegi în legătură cu finanțările pentru că, bineînțeles, cu toții suntem de acord că dorim să se meargă în direcția cea bună, dar, bineînțeles, e nevoie de investiții. Și astăzi, de la bugetele publice, nu există bani pentru aceste investiții, așa că v-aș, cere să ne dați uh, exemple în legătură cu modul în care domeniul public și cel privat pot colabora pentru a limita intervențiile statele uh, membre din fonduri publice la minimum indispensabil. Uh, domnului Merge, doresc uh, să, pe domn, domn, uh, deci aș dori să întreb pe domnul Merge în legătură cu gazul o specificare, o clarificare în legătură cu um, compatibilitatea dintre CNG, gazul natural comprimat, și LNG, adică gazul natural lichefiat. Deci aș dori să știu exact cum se pot amesteca și combina aceste două tehnologii. Uh, și o altă întrebare lăsată domnului Merge în legătură cu obiectivele de uh, autonomie în kilometri. Deci, dumneavoastră credeți că uh, că distanțele în kilometri între uh, bornele de alimentare sunt uh, obiective uh, posibile, se pot atinge relativ ușor sau nu? Și o întrebare adresată domnului Rico de la EV Plug Alliance. N-am înțeles dacă aveți o poziție specifică comună la Plug Alliance în legătură cu Combo 2 Uh, sa, deci preferați combo 2 sau CHAdeMO, standardul CHAdeMO? Vielen Dank. Uh... Domnule Ertug, vă mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi și colegi, am uh, două, trei întrebări. În primul rând, domnului Cristi, ați vorbit de întrerupătorul 2, care ar trebui să fie standard. Uh, și în continuare ați spus că nu doriți să eliminați standardul existent ca demo. Cum veți proceda? Vă închipuiți, de pildă, întrevedeți introducerea unui adaptor? O altă întrebare o am uh, pentru comisie și pentru domnul Rico. Mă întreb în, amândoi în ceea ce privește fezabilitatea în ceea ce privește planificarea teritorială. Fiecare țară are diferite dispoziții în ceea ce privește planificarea teritorială. Cum ar trebui să procedăm? Cât de realist e, uh, de pildă, ca în mediul urban, unde există o preferință crescută înspre transportul public, să creăm acolo mai multe uh, locuri de parcare sau borne de um, alimentare cum veți proceda? Doriți să impuneți o armonizare la nivel european? O altă întrebare pentru domnul Meci. Nu am înțeles foarte bine, foarte bine, vor, nu sunt chimist, vorbeați de gaz metan, uh, de pildă în legătură cu gazul natural comprimat și uh, GNL, poate gazul uh, natural lichefiat. Îmi spuneți dacă aceste două se bazează pe metan, Aș avea și alte întrebări. Da, ultimă întrebare, tot pentru domnul Megi. Vorbeați de mm, conștiința consumatorilor. Ce măsuri uh, întrevedeți aici? Cum puteți influența și consolida uh, conștientizarea consumatorilor. Mulțumesc, doamna Meissner. Da, mulțumesc foarte mult. Nu voi avea nevoie de două minute. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezentare. A fost o prezentare informativă. Uh, sunt în linii mari de acord cu uh, propunerea. S-a uh, pus deja întrebarea referitoare la întrerupător, exact același lucru și pentru întrebarea referitoare la CNG și GNL. Am o altă întrebare legată la regi- de regiuni. Spuneați că mm, diferă motivația în funcție de mediul în care ne aflăm, mediul urban, mediul rural. Considerați că propunerea reflectă acest lucru, corespunde diferitelor uh, motivații în funcție de regiune sau um, va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru a crea o infrastructură la nivel european? Am o altă întrebare pentru domnul de Lacey. Sper că v-am pronunțat bine numele. Uh, în ceea ce privește investițiile de care vorbeați, poate că e o întrebare de importanță critică. Vă bazați pe experiența dumneavoastră din trecut, acolo unde apar probleme, pentru a uh, rezolva, așadar pentru a recurge la contactele de care dispuneți deja, pentru a remedia uh, obstacole care există. Mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri pentru prezentările dumnealor. Câteva observații mai degrabă decât întrebări. Pentru mine, vehiculele electrice nu reprezintă o opțiune serioasă pentru transportul privat și asta având în vedere faptul că aceste vehicule se pot deplasa pe o distanță limitată. Vehiculele electrice nu au o autonomie considerabilă și cu siguranță nu va fi vehiculul principal pentru mulți utilizatori. De asemenea, emisiile de dioxid de carbon reprezintă unul, nivelul scăzut al acestor emisii în cazul uh, vehiculelor electrice sunt subminate dacă acestea nu provin, dacă vehiculul nu se alimentează din Uh, surse regenerabile de combustibil. Nu ați menționat acest lucru în prezentarea dumneavoastră sau poate n-am înțeles eu uh, bine din prezentare. Spuneați că e nevoie de investiții și standardizare atât pentru vehiculele electrice cât și pentru vehiculele pe bază de gaz. Și mă întreb dacă nu ne grăbim un pic aici pentru că uh, GNL și GNC nu sunt resurse nelimitate. În schimb, uh, infrastructura necesară pentru aceste stații de alimentare presupune niște costuri exorbitante. Iată, v-aș încuraja să colaborați cu uh, constructorii de autovehicule pentru ca aceștia să poată veni cu vehicule pe care oamenii le doresc și le pot folosi. Doamna Lichtenberger, două minute. Da, vă mulțumesc foarte mult. Uh, Uh, pentru mine au apărut deja câteva întrebări mici uh, suplimentare. Am urmărit uh, întrebare, am, am urmărit discuția referitoare la standardizarea prizelor. Cum stau lucrurile la ora actuală? Se pare că apare un conflict acum între cele două tipuri existente. Cum stau lucrurile? Avem o problemă fundamentală în ceea ce privește standardizarea. Dacă venim cu standardizare prea devreme, putem uh, împiedica viitoare progrese, iar dacă venim cu standardizarea prea târziu, apare o discrepanță între modelele existente. Uh, iată de ce, dar aș dori să știu cum stau lucrurile la ora actuală. Problema uh, originii, de pildă sursei energiei electrice a fost uh, deja abordată, dar aș dori să duc întrebarea un pas mai departe. Uh, dacă mă gândesc uh, la punerea în aplicare, de pilda electromobilității, nu mă, confrunt, nu mă confrunt doar cu problema transportului pe distanțe mari. Um, e vorba de, nu doar de autonomie, nu doar de distanțe mari, pentru că la ora actuală aici uh, orice progres pare mai degrabă o iluzie. Dar mă întreb cum procedăm în orașe. Uh, colegul Ertrug a vorbit deja de planificarea urbană cum pot crea uh, parcări, cum pot crea stații de alimentare suplimentare. În mediul rural nu e nicio problemă, avem suprafață la dispoziție berechet, însă în oraș, unde spațiul e limitat, cum procedăm? Cum se va desfășura punerea în aplicare aici? Văd uh, o problemă majoră aici, pentru că principala problemă nu o reprezintă autonomia, ci uh, în ceea ce privește suprafața, disp disponibilitatea acesteia. În continuare, aș dori ca în dezbaterea uh, referitoare la electromobilitate să dăm dovadă de un pic de realism uh, ce se prezintă, de pildă, în reclame, în ceea ce privește autonomia vehiculelor, Uh, totul se calculează fără a ține cont de funcțiile suplimentare uh, ale autovehiculelor. Astfel se creează așteptări false uh, în cazul acelor consumatori care decid să aleagă o, un vehicul electric. Domnul Colcec, două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun că colegii cam amestecă lucrurile. Eu uh, am o formare tehnică, am uh, o pregătire în domeniul furnalelor, de pildă, uh, în, dacă vorbim de combustie, va exista întotdeauna emisie de dioxid de carbon. Fie recurgem la combustie, fie uh, producem energie în pile de combustie. Hidrogenul e soluția ideală. Putem folosi, bineînțeles, și alte gaze, dar lucrurile se complică atunci. Nu ați vorbit de o posibilă de o posibilitate a vehiculelor combinate. Energia oleană nu intră în discuție, cu siguranță, dar poate în ceea ce privește navele, transportul uh, fluvial, am putea lua în considerare această posibilitate. Despre ce voltaj vorbim de, de pildă? 220 de kV, 380? Despre ce pile de combustie de asemenea? Poate avem o pilă de combustie pe care o putem conecta fără um, a înlocui sau putem înlocui baterie. Astfel putem um, accelera funcționarea acelui vehicul. De obicei se înlocuiește bateria cu o baterie încărcată. În continuare, cogenerarea la care se recurge adesea în cazul aparatelor tradiționale E o uh, procedură mult mai complicată, uh, abordată în parte de motoarele hibride. I should have been more diligent during my... Doamna Foster. Thank you very much. Aș fi trebuit uh, să mă concentrez mai mult la chimie. Vă mulțumesc pentru precizări. Oricum, cu toții Uh, ne bucurăm de faptul că avem posibilitatea de a studia modul în care funcționează combustibilii alternativi. Doresc uh, uh, să aduc aminte invitațiilor noștri că dumneavoastră reprezentanții industriei nu puteți depune amendamente, ci eurodeputații hotărăsc dacă fac ceva la nivel uh, legislativ sau nu. Deci, uh, vă, în mod politicos doresc uh, să vă amintesc acest lucru, dar prezentările dumneavoastră au fost totuși foarte interesante. Uh, Acum, doresc să spun că documentul eh, calendarul eh, din documentul Comisiei este nerealist. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să avem un obiectiv, dar eu cred că Având de că situația este foarte complicată, foarte complexă, eh, majoritatea statelor membre nu au stabilit obiective calendar, pentru că e foarte complicat să facă acest lucru. Avem uh, fabrici de automobile în uh, regiunea mea și întreaga Uniunea Europeană. Oricum, uh, această evoluție este determinată de piață. Deci, practic, uh, uh, producătorii produc uh, autoturisme pe care le doresc consumatorii. um, deciziile statelor membre sunt influențate de um, modul de, de geografie, de deciziile producătorilor de autoturisme și să nu uităm un element pe care nu-l menționează nimeni, costul infrastructurii. Aceste um, obiective necesită investiții enorme și la următoarea sesiune probabil cineva va mai uh, va vorbi despre infrastructură, dar uh, acest aspect a fost, oblia, a fost uitat uh, de invitații pe care tocmai am ascultat. Dar decizia statelor membre este mult influențată de acest element. Oricum, Comisia, reprezentanții industriei și statele membre trebuie ca împreună să discute să vadă dacă se poate găsi o soluție mai bună decât cea actuală. Mulțumesc, domnul Groș, două minute. Mulțumesc uh, și eu pentru um, aceste informații interesante, dar uh, am câteva întrebări. Se pare că se consideră că în următorii ani 80% uh, din cetățenii europeni vor trăi în orașe. Dar pe mm, calculele au arătat că la Bruxelles 75% Ehm, dintre persoane nu ar putea beneficia de capacități. Ce părere aveți dacă există această capacitate, dacă mâine, de pildă, lucrurile ar trebui să evolueze foarte repede. Eu vin dintr-o regiune de frontieră, iată de ce pentru mine standardizarea este foarte importantă, fie că mă duc în Germania, fie că mă duc în Olanda, Uh, mă deplasez 3 km, 6 km, nu e o problemă de autonomie, ci e vorba de mobilitate mai degrabă pentru mine. În al doilea rând, aveți nevoie într-adevăr de legislație pentru a impune interoperabilitatea sau industria este într-adevăr interesată să conceapă totul pentru ca mâine, indiferent unde, să se poată deplasa fără probleme am uh, discutat în ultimii ani, uh, domnul președinte știe acest lucru, um, uh, există întotdeauna probleme în ceea ce privește impunerea unei legislații în tehnologie, pentru că unii vor un lucru, alții alta. Dar mă întreb dacă industria nu e cu adevărat interesată să impună interoperabilitatea. În al doilea rând, în ultimul rând, îmi cer scuze, cum stau lucrurile cu securitatea, cu siguranța? Există mulți oameni care au reticențe în ceea ce privește vehiculele alimentate cu gaz Uh, cum stau lucrurile în viitor? Există o infrastructură limitată la dispoziție. Sunt întrebări care apar adesea în uh, statisticile consumatorilor. Prețul, standardizarea, siguranța și, în al patrulea rând, autonomia, iată punctele care interesează pe cetățeni. Dacă putem veni cu răspunsuri uh, convingătoare aici, cred că mâine putem, uh, într-adevăr, înregistra progrese. Doamna Meissner da, trebuie să merg la o altă comisie și nu e frumos uh, să pui întrebări și apoi să pleci, dar asistentul meu va rămâne și va asculta răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune domnul președinte, cineva care nu a fost atent la lecția de chimie, iată de ce a avut uh, probleme în laboratorul de chimie, am să-i eu în ordine invitații noștri. Știu că e greu să se încadreze în timp, dar pot trimite răspunsuri în scris. Domnul Cristi, înainte de toate. I'll try to do a few. Mulțumesc. Da, voi încerca să răspund domnului Finanța, legă, Finanța în legătură cu finanțările. Într-adevăr, mai multe modele de afaceri pot fi viabile. Pot exista investiții legate, uh, publice și private, uh, Uh, pentru infrastructură pot să, să există o finanțare prin obligațiuni, uh, pot exista uh, investiții comune cu un centru comercial pentru a atrage consumatorii cu un pachet, pot exista modele de afaceri similare cu cele din telefonie, cu roamingul. Deci există multe posibilități obiectivul nostru este să ne asigurăm că nu vor exista prea multe obligații. Obiectivul amendamentelor noastre, uh, președintele îl corectează pe vorbitor. Sugestiile noastre de amendamente au obiectivul de a nu uh, pun, exista prea multe condiții în legătură cu punctele de încălcare. Nu dorim să blocăm modelele de afaceri, dar putem transmite documente suplimentare. Um, pentru a răspunde domnului Taylor, în legătură cu observația, și în legătură cu observația domnului Groș de la sfârșit. Într-adevăr, acolo unde densitatea populației este mare, în zonele urbane, majoritatea deplasărilor sunt pe distanțe scurte. Deci o parte mare din populație ar putea folosi uh, vehiculele electrice fără probleme, mai ales dacă există interconectări uh, bune cu transporturile publice. Nu pentru toată lumea și nu este pentru orice tip de deplasări, nu este, de exemplu, pentru vacanța de vară. Dar eu cred că acest model poate funcționa și pentru a răspunde domnului Grăș, într-adevăr, în zonele urbane, trebuie să facem față și ambuteiajelor. Într-adevăr, aceasta este o problemă Uh, oricum, ideea nu este să înlocuim fiecare mașină tradițională cu una electrică. Puteți uh, transmite în scris observații sau informații suplimentare eurodeputaților. Are cuvântul acum domnul Megi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Foster, nu am sugestii de amendamente, pentru că noi suntem aici doar pentru a permite conștientizarea problemelor, cel puțin noi. Um, Ehm, avem tehnologii mature pentru gaz în propunere, nu aceasta este problema. Și uh, domnul Ertog uh, ehm, întreba uh, care, uh, uh, ce este GNC-ul, gazul natural comprimat și uh, GNL-ul, gazul natural lichefiat. Este același eh, combustibil deci un combustibil este GNC și GNL, sunt ambele metan. Poate fi fusil sau regenerabil. Tehnologia, domnule Fidanța, este perfect compatibilă și cele două tehnologii pot fi combinate. Uh, diferența majoră este stocarea. Gazul natural devine lichid dacă este refrigerat la minus 160 de grade și ocupa astfel mai puțin loc. Deci, um, autoturismul cu GNC uh, nu poate fi uh, um, da, dacă se pleacă în vacanță și se lasă autoturismul acasă, um, um, acest gaz începe să se evapore după o vreme. Um, Uh, altă diferență este uh, modul de alimentare. Deci sau se folosește um, uh, gazul lichid care este um, într-un este stocat în autoturism sau în autoturism sau se folosește o conductă. În legătură cu acești kilometri uh, distanță între uh, pompele de alimentare, uh, bineînțeles, uh, aceste distanțe sunt determinate de autonomia autoturismelor. În legătură cu, consum, cu comportamentul uh, consumatorilor, bineînțeles, modul în care se taxează combustibilii uh, uh, este foarte important, uh, dar, bineînțeles, nu este suficient doar să existe un punct de alimentare. Ați mai spus că este o resursă infinită. Nu este așa, într-adevăr, se va întâmpla, se va, uh, uh, nu, va, nu poate să fie infinită, dar uh, este mult mai disponibilă. Să nu uităm integrarea energiilor regenerabile aici. Președintele îl oprește pe vorbitor. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Zilec. Yeah, thank you very much. Mulțumesc. Aș dori să-mi folosesc timpul pentru a face două observații, să răspund la două întrebări. În legătură cu motivațiile autorităților locale ale regiunilor în legătură cu această directivă, eu doresc să spun că suntem de acord, suntem, ne bucurăm de modul în care funcționează comunicarea cu autorităților locale în legătură cu aceste obiective. Nu există preocupări majore deci suntem pe calea cea bună și um, am dorit să îmbunătățim aceste um, comunic această comunicare pe viitor. În legătură cu infrastructura și modul în care trebuie creată, construită mobilitatea electrică, ca să fie clar. Um, deci, um, Autoturismele cu baterii cu hidrogen uh, sunt uh, electrice, dar există mai multe modele în Uniunea Europeană. Ceea ce funcționează la Oslo nu trebuie să funcționeze neapărat la Paris. Iată ce trebuie să înțelegem, care este uh, provocarea majoră astăzi. Și la nivel regional, provocarea este integrarea uh, Uh, producătorilor uh, în rețea. Uh, considerăm că această rețea oferă oportunități majore pentru transporturi. Mulțumesc, domnul Ico. Domnul Finanța a pus o întrebare în legătură cu Combo 2 și Shademo. E vorba de uh, modul în care se, contra- se conectează autoturismul. Eu cred că nu trebuie să penalizăm consumatorii care folosesc șademo ehm, dar e vorba aici despre încălcarea rapidă. Eu cred că majoritatea infrastructurii trebuie să fie pentru încălcarea semi-rapidă, 22 de kW. Am discutat despre infrastructura inteligentă. Cred că uh, încărcarea inteligentă va permite folosirea energiilor regenerabile pe scară largă. Pot să vă demonstrez că o mare parte din mașină va fi alimentată cu energie regenerabilă um, disponibilă în plus, produse de, de eoliene în momentul în care rețeaua nu poate consuma această energie. Deci, autoturismul electric poate să fie o soluție, nu o problemă pentru folosirea energiilor regenerabile. S-a pus o întrebare uh, în legătură cu costul infrastructurii. Noi considerăm că este important uh, să uh, se folosească clădirile uh, și locuințele și astfel costul instalațiilor va fi redus. Deci nu să facem instalații publice. În orașe Folosirea în comun a autoturismelor va fi un model foarte important pentru folosirea vehiculelor electrice. Ele trebuie să reprezinte o nouă paradigmă de uh, folosire, de, de consum. Deci uh, nu mă opresc uh, să încarc uh, autoturismul, ci încarc pentru că oricum trebuie să mă opresc și mașina poate fi încărcată 50 de minute sau 8 ore și performanța se poate adapta în funcție de această încărcare. Și securitatea, bineînțeles, este o nevoie absolută. Nu ne putem permite un risc de securitate, mai ales în uh, uh, primele etape ale penetrării pe piață. Mulțumesc. Uh, domnul Petru Doleschi. Mulțumesc pentru răspunde domnului Groș. Într-adevăr, este o prioritate absolută să avem o soluție unică în Uniunea Europeană. Ar fi ridicol uh, Uh, ca noi companii globale care vindem vehicule în Statele Unite, în Japonia și așa mai departe și nu ne putem vinde aceleași vehicule în Franța sau Germania. De aceea ne bucurăm de faptul că Comisia propune o soluție pentru Europa și pentru a reveni la, a reveni la finanțare. Noi nu cerem investiții de miliarde. Cerem o investiție în aceeași direcție. Dorim investiții, uh, investiții armonizate în anumite soluții. Și pe primul slide ați văzut că membrii noștri investesc 26 de miliarde de euro pe an în cercetare în fiecare an. 26 de miliarde în fiecare an. Deci cercetare pentru soluții nesigure. Deci uh, um, membrii noștri își asumă riscurile cu banii lor. Și ar fi păcat ca statele membre să adopte o anumită poluție, anumite direcții, dar să nu dea niciun ban. Nu e corect acest lucru. Deci noi ne asumăm riscurile, um, dezvoltăm posibilități, oferim uh, produse pe piață, dar acum Uniunea Europeană și statele europene trebuie să investească și ele. În al doilea rând, știți că mai mult de jumătate din statele membre au planuri naționale pentru mobilitate. Franța, Germania, Danemarca și așa mai departe o fac și investesc, dar în soluții diferite. Iată, aceasta este problema. Noi nu dorim Um, ca statele membre să facă eforturi deosebite. Doresc să-și canalizeze eforturile în aceeași direcție. Dacă se stabilește o direcție, aceasta va fi finanțată și nu doar statele membre și noi vom finanța, sunt sigur că și furnizorii de infrastructură um, vor dori să atragă clienți. Deci, dacă avem această abordare comună, putem uh, împărți costurile și astfel lucrurile vor putea progresa în direcția cea bună. Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților din primul grup. Acum trecem la al doilea grup de experți, deci vă invit să schimbați locul aici la prezidiu. Our next panel will include... Urmează mm, domnul Willem Laros eh, de la Waterborne Technology Platform, um, domnul Marc Pizier de la Sindicatul Transportului Rutier Internațional, domnul Umberto Guida de la UITP, domnul Silvan Aon um, de la rețea orașelor și regiunilor uh, pentru soluții uh, inovante de transform și domnul Martins de la Banca Europeană de Investiții. Vă invit să vă faceți prezentările, nu contează unde vă așezați Okay, colleagues, are we ready to go again? Dragi colegi, sunteți gata să reluăm? Aceleași reguli se aplică și pentru a doua parte. Uh, ciocrănelul uh, va fi folosit la fel de des la partea a doua ca și la partea întâi. Uh, șase minute domnului Willem Laros de la Platforma pentru Tehnologie uh, pentru transporturile uh, pe uh, căi maritime și fluviale. Thank you for... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru că ne acordați ocazia să vă prezentăm uh, câteva idei uh, din perspectiva uh, transportului maritim. Waterborne este o platformă tehnologică care e alcătuită din uh, toți factorii implicați, uh, din uh, domeniul maritim, producătorii de nave, ingineri, cercetători și așa mai departe. Utilizarea combustibililor ecologici nepoluanți a fost pentru noi dintotdeauna o zonă de cercetare prioritară în documentele noastre strategice de cercetare. Întotdeauna am încercat să studiem posibilitatea de a folosi mai puțin corpulanți, mai ieftin și poate chiar uh, deloc deci uh, combustibil zero. Și uh, aici mă refer la utilizarea resurselor de gaz. Experiența Uh, noastră uh, uh, datează din anii, de la începutul anilor 60, când transportul de cantități mari de gaz natural comprimat a devenit o adevărată afacere și când Uh, transportatorii de gaz au uh, uh, folosit gazul pentru transportul de containere. Um, era vorba de turbine cu gaz, nu s-au folosit motoare cu combustie și în ultimii ani s-a introdus GNL-ul gazul nepoluant ca o alternativă la hidrocarburile uh, convenționale. Dar există o, un mare semn de întrebare uh, legat de folosirea gazului comprimat, respectiv uh, volumul de stocare. După cum știți, uh, trebuie să fie conservat, gazul natural trebuie conservat la o temperatură de 60 de grade și dacă vrei să parcurgi distanța de la Europa în Statele Unite, această menținere acestei temperaturi constante devine o problemă. Uh, și deci, în acest sens, uh, numele de combustibili uh, nepoluanți sau um, curați, gaz nepoluant în cazul nostru, deci acest Uh, acest concept se aplică doar la uh, transportul maritim pe durată foarte mică și mai ales la navigație. Și aici avem de-a face cu o situație în care, într-adevăr, trebuie parcurse distanțe mai mici și posibilitatea de a uh, reaproviziona cu, de a se reaproviziona cu gaz mai des. Uh, când vorbim despre nave uh, conduse pe bază de gaz, ne gândim la o flotă de, uh, uh distan- pe, pe, pe, pe distanțe mici, uh, de asemenea vase pentru uh, căi navigabile interioare, cu posibilitatea de a opera în zone foarte populate, în care, într-adevăr, câștigurile de mediu sunt evidente. Foarte pe scurt, pentru a vorbi și despre uh, costuri și beneficii pe plan societal. Uh, în primul beneficiu, primul avantaj e că, în primul rând, uh, prin folosirea gazului respectăm uh, regulamentul uh, european, reducem, de exemplu, proporție de 90% oxidul de sulf, apoi respectăm normele în domeniul oxidului de azot. Uh, și de dioxid de carbon și uh, oferim și o soluție alternativă la uh, energia nepoluantă. Deci, uh, uh combustibilii alternativi, GNL și um, um, uh, alte surse de acest tip uh, reprezintă o alternativă eficientă în ce privește uh, păcura marină spre deosebire de, de, de carburantul pe, de păcura grea care este folosită pe uh, distanțe foarte mari. În acest caz însă există încă o dată această limitare legată de volumul de depozitare. Uh, nu avem o alternativă viabilă pe plan comercial încă. Deci pentru transporturile pe, dura, uh, mari, deci pe uh, transporturile uh, mi, uh, de, pe, pe distanțe mici și pe căi uh, uh, naviale uh, deocamdată. Acum aș dori să mă refer la provocări și la soluții. Aș spune că provocarea cea mai mare pentru noi o reprezintă uh, infrastructura de depozitare. Există inițiativă de a identifica porturi în care am dorit să avem o infrastructură de depozitare și bineînțeles că uh, e o inițiativă pe care noi o sprijinim dar încă o dată aș dori să lansez un avertisment. Nu faceți uh, din această inițiativă o inițiativă obligatorie, lăsați piața, forțele pieței să acționeze. Apoi suntem deschiși uh, soluțiilor tehnice și dorim să sprijinim inovarea tehnică, atât uh, pe vase cât și la sol. Apoi, noi considerăm că există o lacună de reguli uh, și de norme armonizate pentru depozitarea uh, și folosirea uh, vaselor la Organizația Maritimă Internațională. Lucrurile se mișcă încet, dar haideți să nu subestimăm activitatea acestei organizații. Și aici intervine aspectul cu numărul 3 și aici Comisia Europeană ar trebui să nu rateze o ocazie unică pentru că Uh, acest uh, transport pe duranțe mici, durate mici, uh, pe, pe distanțe mici se face nu e acoperit de Organizația Internațională Maritimă, deci ar trebui să se folosească tot felul de stimulente și de, de, de, de mm, recompense. Deci, în încheiere, aș spune că putem prin inițiativele noastre să arătăm că Europa are un rol de lugat, uh, jucat atât pe, tem, uh, pe, pe, pe plan legislativ cât și în ce privește stimulentele. Mulțumim foarte mult, domnule Laros. Acum are cuvântul uh, domnul reprezentantul Federației Internaționale a Transporturilor, domnul Biliet. Nu cred că mai are rost să vă prezint uh, organizația noastră. Vom trece pe, peste introducere și vom trece direct la afaceri. Uh, energie nepoluantă pentru pachetul transporturi. Salutăm foarte mult tot ce a făcut Comisia până acum în acest sens. Uh, sindicatul sau operatorii uh, din domeniul transportului rutier au nevoie de uh, alternativ viabile, noi uh, avem nevoie de această posibilitate de a ne reduce amprenta de carbon. Pachetul conține evoluții foarte clare în ce privește dezvoltarea surselor nepoluante, uh, energiei, surselor de energie nepoluante. Pachetul poate să uh, crească disponibilitatea de, acești, de, de energie nepoluantă la nivel transfrontalier. De asemenea, uh, pune sau poate duce la uh, o informație transparentă în legătură cu beneficiile acestor uh, surse nepoluante și, de asemenea, identifică și provocările. Dar nu trebuie să discutăm doar, doar despre pachet în sine. Este doar un element dintr-un puzzle mult, mult mai mare. Avem nevoie de o abordare globală la, în acest domeniu al energiei nepoluante. Nu putem să uh, vorbim doar, despre carburanți uh, carburant și de infrastructură. Trebuie să discutăm și despre vehicule și s-a spus deja acest lucru astăzi. Uh, operatorii de transport trebuie să fie încurajați să investească în aceste vehicule. Bineînțeles, e foarte important ca în mod transparent și credibil să reiasă avantajele uh, folosirii acestor noi vehicule. E foarte important. Și în fine, dar nu în ultimul rând, cercul din mijloc e foarte important. Finanțarea. Cum vom uh, plăti și cine va plăti uh, toate aceste proiecte. Să vedem acum care sunt provocările. Din păcate, până acum, aceste vehicule au fost mai uh, scumpe Uh, vorbesc de achiziționare și de uh, folosirea lor decât uh, autovehiculele obișnuite. Apoi se mai face și comparația între greutate față de volumul de carburant folosit și de impactul asupra aprovizionării cu, cu carburant. În propunerea sa, Comisia a ținut cont de uh, această problemă în cazul uh, vehiculelor electrice și cu propulsie duală, hibride, dar uh, nu uh, s-a gândit și la uh, vehiculele cu energie nepoluantă. Apoi mai există și altă problemă a autonomiei vehiculului. Un uh, uh un um, camion uh, pe uh, motorină are o autonomie de 1500 de kilometri uh, un uh, camion pe energie nepoluantă nu parcurge decât 250 de kilometri. Bineînțeles că operatorii de transport optează pentru uh, opțiunea cea mai uh, interesantă din punct de vedere al autonomiei. Se mai pune și problema securității, a siguranței. S-a vorbit despre ea și ea trebuie să fie luată în calcul când facem o analiză de impact și a bilanțului costuri-beneficii constatăm că uh, apar tot mai des uh, tot felul de uh, firmulețe pe YouTube în care un uh, autobuz uh, urban care funcționează pe bază de uh, gaz explodează în oraș. Deci uh, trebuie să ne gândim uh, la acest aspect. Când uh, ne optăm pentru astfel de vehicule, trebuie să garantăm uh, securitate maximă. Care ar fi soluțiile? o mai bună informare uh, a, pentru producătorii de autovehicule și de carburanți, de asemenea acces la investiții trebuie să, fie, să primească garanții că vor avea o activitate uh, rentabilă. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont încă o dată mai bine de aspectele de securitate, de siguranță. Sfera de aplicare, de asemenea, o altă provocare. Nu toți uh, carburanții alternativi pot fi folosiți pentru orice tip de transport. De exemplu, pilele cu hidrogen și electricitatea pot fi folosiți uh, pentru distanțe pe, termen pe termen mic și mediu, dar uh, gazul natural comprimat poate fi folosit pentru transportul mai uh, lung. Uh, Uh, ar trebui să ne gândim uh, cum folosim diverse tipuri de carburanți în diverse tipuri de uh, transport. În Germania se fac tot felul de teste uh, Siemens produse, produce camioane care merg pe uh, ca și uh, tramvaiele, deci sunt aprovizionate electric. E o opțiune foarte interesantă. Să vedem finanțarea, care sunt costurile implicate. Uh, dacă putem să menținem la un nivel acceptabil toate aceste uh, costuri. Cine va plăti și sub ce formă va plăti Uniunea Europeană? Există tot felul de alternative în acest sens. Bineînțeles, uh, statele membre, ele pot uh, contribui cu accizele pe carburanții, de asemenea, taxele de infrastructură. Toate aceste costuri pot fi orientate. Apoi industria, 26 de miliarde de investiții au fost făcute din partea mediului de afaceri, bineînțeles, furnizorii de infrastructură și și utilizatorii finali. Dar, doamnelor și domnilor, este foarte important ca toată lumea să uh, împartă și beneficiile, avantajele. Mulțumesc, domnule președinte, mi-am respectat timpul. Da, într-adevăr, așa este, nu v-ați depășit timpul. Domnule Biliet, vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Umberto Guida, director de la UITP. Domnule Guido, dumneavoastră vă ocupați de autobuzele care explodează. Șase minute. Mulțumesc foarte mult. Respectivul autobuz nu a explodat, pur și simplu s-a produs o defecțiune care a generat o flacără impresionantă în um, uh, lateralul vehiculului. Da, UITP reprezintă Organizația Mondială pentru Transportul Public, reprezint, reprezentăm 3400 de membri din 90 de țări, suntem o organizație mondială prin urmare. Uh, printre membrii noștri se numără toți actorii din sectorul transportului, din uh, partea industriei, uh, spre operatori și așa mai departe. Câteva informații esențiale referitoare la transportul public reprezintă un aspect important al politicii uh, Uniunii care va trebui să răspundă la așteptările pasagerilor. În fiecare an se realizează 60 de miliarde de călătorii um, anual, fie că e vorba de călătorii uh, care se desfășoară pe căile ferate sau pe, uh, dacă e vorba de transport rutier. Sectorul transportului angajează direct 1,2 milioane de persoane și produce o cotă a PIB-ului de 1,2%. Noi considerăm că transportul public poate contribui la atingerea obiectivelor identificate în Carta Albă a Transportului. Prin urmare, uh, eficientizarea transportului și um, eliminarea dependenței de um, importuri de energie. Iată de ce sprijinim decarbonizarea uh, sistemului de transporturi. Domnul președinte intervine, roagă vorbitorul dacă poate să vorbească mai lent. Mulțumesc. Într-adevăr, energiile, într-adevăr, uh, modalitățile de transport uh, existente la ora actuală sunt uh, mult mai puțin poluante și o mare parte a sistemului de transport în comun este deja alimentat cu electricitate. Avem o cotă a electricității de 50% în ziua de astăzi și uh, viitoare, continuarea viitoare a procesului de electrificare reprezintă un pas important, după părerea noastră. Putem ajunge la un uh, sistem complet electrificat, chiar dacă astăzi costurile totale asociate nu fac ca această opțiune să fie extrem de atrăgătoare. Consolidarea infrastructurii este importantă când vine vorba de utilizarea energiilor alternative, îndeosebi în sectorul transportului public. Iată de ce propunem, da, iată de ce salutăm propunerea de directivă. Dorim ca această directivă să nu analizeze doar vehiculele, ci și dezvoltarea infrastructurii aferente. Ar trebui să nu vorbim doar de electrificare, ci și de alte aspecte legate de mobilitate. În anii trecuți, discuțiile s-au concentrat asupra modalității optime de construire de autovehicule electrice. Însă, după cum spunea și uh, Uh, directorul nostru un ambuteiaj cu vehicule electrice. Da, e mai, lin, e mai puțin zgomotos, e mai puțin poluant, dar continuă să fie un ambuteiaj. Iată de ce utilizarea eficientă a infrastructurilor existente poate reprezenta o bună soluție pentru decongestionarea transportului. Um, sistemul public de transport deja reprezintă o soluție mai puțin poluantă în ziua de astăzi. Deja mai mulți actori din transportul public reprezintă unii din principalii furnizori de uh, electromobilitate în Europa. Putem constata acest lucru în multe regiuni și în multe orașe din Europa. Un factor important în ceea ce privește dezvoltarea infrastructură, infrastructurii reprezintă costurile, îndeosebi într-o perioadă de uh, austeritate. Trebuie să vedem ce există deja în ceea ce privește infrastructura electrică. Pentru ca, uh, în loc să construim o infrastructură nouă, putem să ne concentrăm asupra infrastructurii existente. Aceasta poate fi nucleul um, alimentării vehiculelor. În același timp, uh, facilitează un transport multimodal lin. Am um, promovat aceste inițiative și în trecut uh, cu sprijinul Asociației Germane pentru Transport. Pentru a folosi uh, un transport feroviar ușor, ne uh, bazăm pe un sistem uh, de alimentare care va putea alimenta și vehiculele existente în transportul public. Ne bazăm uh, pe cele spuse deja de uh, Federația pentru promovarea transportului, pentru promovarea electrificării transportului rutier. Câteva observații finale pentru a conchide. După cum vă spuneam, această abordare ar trebui să includă și alte puncte, nu doar uh, infrastructura. Uh, gestiunea traficului, de pildă, care ar accelera viteza comerțului. Nu trebuie să uităm că 5 km suplimentari pe oră pentru un vehicul reprezintă o scădere a consumului cu 20%. Acest lucru s-ar putea traduce într-o scădere cu 20% a emisiilor. Da, mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Urmează reprezentantul Polis. Thank you very much. Domnul Aung, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați invitat organizația Polis la această audiere. Câteva cuvinte despre Polis. Suntem o asociație a orașelor și regiunilor europene. Avem 65 de membri din 17 țări și misiunea noastră este să sprijinăm implementarea de soluții inovante pentru un transporturi și pentru mobilitate urbană și regională mai durabilă. Și ne ocupăm de mai multe lucruri, inclusiv uh, mobilitatea electrică și vehiculele mai ecologice. Avem o um, platformă prezentată de domnul Cristi și un observator nu suntem împotriva abordării Comisiei de a rezolva această problemă, dar în activitatea cu membrii noștri ne-am concentrat pe mobilitatea cu vehicule electrice. Deci noi ne vom concentra pe infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice. punctul cel mai important este faptul că ne bucurăm de inițiativa Comisiei uh, care sprijină infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice în Europa. Este un element important și un semnal important adresat pieței. Apoi o altă um, observație foarte apropiată de cea a colegului de la uh, UITP. Considerăm că electrificarea transporturilor trebuie să fie acompaniată de o, de o tranziție spre un sistem de mobilitate mai durabil la nivel local și regional dacă aș dori să fiu provocant, aș spune nu dorim mobilitate electrică, dorim uh, un sistem de mobilitate uh, urban și regional durabil. Și această tranziție este în curs, de altfel, în multe orașe din uh, Europa, dar eu cred că vehiculele electrice pot avea un rol important de jucat, chiar un rol de catalizator spre sisteme mai durabile. De aceea considerăm, membrii noștri consideră că un cadru național uh, trebuie să includă și o strategie pentru integrarea vehiculelor electrice în rețeaua de transport la nivel urban și regional și trebuie să dea atenție când Ehm, se realizează această infrastructură, trebuie să dea importanță integrării ehm, cu transportul public, inclusiv pentru bună gestionare a energiei electrice. În al treilea rând, sprijinim obiectivele legate de numărul de puncte de încărcare ehm, este important să avem obiective, dar statele membre trebuie să stabilească exact care vor fi aceste obiective în cadrele naționale um, stabilite. Și astfel se vor permite diferențe între statele membre. De exemplu, unii spun că nu e nevoie de multe puncte de încărcare pe stradă. Dar vehiculele care există deja arată că nu e nevoie de foarte multe puncte de încărcare pe stradă, dar în anumite zone uh, mult mai multe din vehicule sunt uh, parcate pe stradă. Și atunci aici e important să existe puncte de încărcare accesibile publice pentru aceste vehicule. Dar și aici statele membre trebuie să stabilească obiectivele. În al patrulea rând, suntem de acord cu propunerea uh, de a se cumpăra uh, echipamente Combo 2 uh, și de celălalt standard pentru o încărcare rapidă, dar eu cred că trebuie să se permite tuturor vehiculelor care există astăzi pe piață să fie încărcate peste tot în Europa. Trebuie să ne asigurăm deci de compatibilitate. Și ultimul punct este faptul că Directiva trebuie sprijinită de inițiativa europeană pentru uh, încărcarea vehiculelor electrice. Aceasta poate fi o uh, strategie europeană uh, cu o parte din finanțare de la nivel uh, european și s-ar asigura coordonarea între inițiativele instituțiilor europene inclusiv cu Banca uh, Europeană de Investiții pentru finanțarea de infrastructură, uh, toate aceste infrastructuri, toate aceste investiții trebuie coordonate. Trebuie să existe coordonare printr-un punct unic de intrare pentru diferitele tipuri de finanțare și aici trebuie să facă uh, recomandările, de exemplu, de observatorul pentru mobilitate Cam aceasta este prezentarea mea. Doresc doar să vă arăt ultimul slide care se referă la altceva. Este proiectul TIDE, este un proiect european finanțat de comisie uh, și coordonat de polis. Uh, e vorba uh, de adoptarea de măsuri inovante în transportul urban în întreaga Europa Uh, anumite măsuri sunt pentru vehiculele electrice. Până în 2013 uh, vom fi uh, de dezvoltat linii directoare pentru finanțarea punctelor de încărcare care vor fi foarte importante dacă directiva intră în vigoare într-o formă apropiată de, de, de cea a propunerii actuale. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Martinus Martes de la Banca Europeană de Investiții. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, în ce privește uh, infrastructura și după aceea și provocările care ne așteaptă. În calitate de Banca Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții are rolul, are misiunea de a sprijini proiecte europene și de aceea încearcă să-și axeze activitatea pe uh, proiecte care uh, pot avea un impact uh, puternic asupra obiectivelor politice ale Uniunii Europene. Printre obiectivele cheie ale băncii noastre figurează și schimbările climatice și transportul ecologic. Transporturile trebuie să folosească o energie mai puțină și mai curată și să reducă impactul negativ asupra mediului înconjurător și de aceea dezvoltarea unei uh, piețe unice pentru biocarburanți alternativi și uh, pentru vehiculele uh, alternative reprezintă miezul activității noastre. De asemenea, dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport este o prioritate pentru noi. În 2011 am acordat un împrumut de 8 miliarde de euro pentru a permite dezvoltarea proiectelor maritime în porturile maritime. Deci rețeaua transeuropeană de transport maritim este sprijinită de banca noastră. În ultimii cinci ani, banca a investit mai bine de 70 de miliarde în sectorul transporturilor, proporția Uh, pentru transport uh, a fost uh, stabilă în ultimii 10 ani, 25% din împrumuturile băncile noastre. Prioritățile noastre în domeniul transportului rutier s-au schimbat. Noi am încercat să urmărim modelul european, mai ales transport, proiectele de transport urbane care fac legătura între uh, transportul rutier și transportul feroviar uh, au crescut. Volumile, volumul însă reprezintă o proporție foarte mică. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre finanțarea infrastructurii alternative de transport și aici aș dori să menționez câteva instrumente cheie. 3. În primul rând, asistența tehnică. BEI cooperează cu Comisia Europeană și astfel am uh, Uh, lansat proiecte care să permită statelor membre să uh, lanseze uh, proiecte, de exemplu, RSFF este o facilitate de finanțare și de împărțire a riscurilor, deci e vorba de cercetare și dezvoltare. Astfel de proiecte au dus la desfășurarea infrastructurii. Apoi Elena acordă asistență financiară pentru planuri de afaceri viabile, pentru proiecte privind sursele regenerabile și uh, asigură asistență mai multor proiecte în statele membre care investesc în uh, infrastructura uh, alternativă. Inițiativa JASPERS asistă statele membre să-și pregătească proiecte mature, spunem noi. Deci toate aceste instrumente pot fi folosite pentru a pregăti investiții de dezvoltare pentru dezvoltarea infrastructurii alternative. Un al doilea instrument reprezintă activitatea tradițională de împrumută mm, creditele este activitatea noastră principală, reprezintă 90% din angajamentele noastre financiare. Mm, mm, sprijinul băncii noastre este foarte important și pentru a atrage alți uh, investitori în proiecte uh, infrastructura alternativă necesită o uh, finanțare multimodală, multidisciplinară și BEI poate oferi finanțare pentru toți actorii, factori implicați, de exemplu agenții, uh, companii de utilități, furnizori de infrastructură, producători de uh, baterii și de um, structuri de, uh, de aprovizionare. Și apoi mai avem și instrumentele de inginerie financiară. Noi încercăm să atragem alte surse de investiții, de exemplu EPEC, Centrul European de Expertiză, a fost lansat pentru a ajuta sectorul privat să uh, pună în aplicare astfel de proiecte. De asemenea, aceste parteneriate public-privat folosite și pentru a consolida infrastructura alternativă de carburanți. Apoi, uh, PPE-ul, uh, deci parteneriate public-privat, care finanțează proiecte legate de rețelele transeuropene. Uh, deci uh, um, se optează pentru facilități de împărțire a riscurilor pentru a reduce uh, riscurile prea mari. Deci, în concluzie, aș spune că BEI are uh, instrumente sofisticate la dispoziție pentru a, finanța, pentru a ajuta finanțarea proiectelor, dar infrastructura alternativă nu va fi uh, o misiune ușoară, având în vedere climatul economic actual. Va fi nevoie de eforturi și de cooperare pentru a atrage toți uh, actorii implicați. Aș dori să vă asigur de faptul că BEI uh, uh, e întotdeauna dispusă să sprijine eforturile. Trebuie să învățăm din trecut atunci când uh, lansăm proiecte de uh, transport transport pe viitor. Noi încercăm să folosim experiența pe care o avem și suntem gata să o uh, împărtășim atât uh, în domeniul tehnic cât și financiar. Dacă transportul va deveni mai curat și mai durabil, va fi în uh, avantajul tuturor, nu numai al țărilor vizate, ci pentru economia europeană în general. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Martens. Aș dori să știu cine dorește să ia cuvântul. Domnul Fidanța, am observat. Doamna Lichtenberger? Domnul Riche? Și domnul Debacher. Domnul Fidanța, trei minute și ceilalți două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De această dată nu am multe întrebări. Doresc uh, să fac o observație. În ultima intervenție a domnului Martens, mi s-a părut că în legătură cu finanțările, ca să spunem așa, ați fost puțin evaziv, <laughs> ca să nu spun mai, mai rău de atât. Aș, uh, există un sentiment general, uh, comisie, bineînțeles, uh, vom mai discuta în de cursul uh, muncii noastre pe, pe raport. Oricum, problema noastră legată de uh, finanțări este, 1. Cine plătește și, doi, Care sunt obiectivele? Dacă obiectivele pentru 2020 pot fi atinse și dacă sunt compatibile cu situațiile de pe piață și cu situațiile din diferitele statele membre. Trebuie să ne concentrăm pe aceste două aspecte în mod prioritar pentru a depăși dubile și rezistențe care nu există doar în comisia noastră, ci pe care le vom regăsi în negocieri, negocierile cu Consiliul. Deci, v-aș întreba dacă doriți uh, să mai vorbiți despre aceste două aspecte pentru a ne ajuta să avem mai multe argumente dacă ne puteți da exemple de bune practici, situații care au fost deja finanțate fără o folosire excesivă a banilor publici, dar și prin alte formule care pot fi uh, uh, stimulente fiscale sau concesiuni uh, de zone publice pentru uh, uh puncte de încărcare uh, sau prevederi de um, achiziții publice pentru um, a produce echipamente de încălcare. Deci, dacă putem înțelege mai bine cum pot fi uh, reduse la minim investițiile publice sprijinind un astfel de plan. O întrebare adresată domnului Laros se referă la uh, poziționarea uh, echipamentelor de stocare uh, în cadrul TNT. Uh, considerați că este indispensabil ca fiecare port din, uh, deci uh, port maritim mai ales, trebuie să aibă o, uh, un centru sau un echipament de stocare și distribuție sau trebuie să se lase flexibilitate statelor membre să aleagă unde poziționează aceste echipamente. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult. Da, aș avea o întrebare în ceea ce privește povestea cu orașele. Domnul Haun vorbea de costurile care rezultă când uh, un cartier sau într-un oraș se pregătesc anumite instalații pentru electromobilitate. Există în acest sens estimări de costuri? Ce costuri ar apărea în oraș? Există modele pe care le-ați testat deja? Pe lângă modelele referitoare la car sharing, o altă alternativă, um, există alte modele? Cum vor evolua costurile? Și în al doilea rând, uh, aceste costuri vor fi acoperite eh, din finanțele publice, având în vedere um, constrângerile bugetare cu care ne confruntăm la ora actuală? Sau există aici parteneriate sau alte soluții? Aceasta este întrebarea decisivă dacă vrem într-adevăr să obținem ceva în ceea ce privește parcul auto privat din orașe. Știm că uh, structura aici e diferită, dar ar fi nevoie de o viitoare restructurare. Iată de ce um, întrebarea mea pentru domnul Guida ar fi următoarea. Există aici experiență în ceea ce privește um, structurarea costurilor? O altă întrebare deschisă pentru mine în ceea ce privește costurile cine intervine în ceea ce privește costurile pentru durata de viață a unei baterii. Nu e o uh, întrebare uh, fără importanță. Cum uh, stau lucrurile cu durata de viață a unei baterii și cum se reflectă acest lucru în costuri? costurile devin importante în tocmai când vorbim de mediul urban și de sectorul transportului public. Iată de ce îmi adresez întrebarea domnului Guida. Aș dori să știu dacă există date concrete în acest domeniu, în ceea ce privește costurile. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări și eu. Una pentru domnul Laros. M-a surprins când l-am auzit vorbind de energiile alternative în domeniul maritim, fără de a vorbi de problema limitării emisiilor de sulf, care aduce o specificitate în sectorul maritim, pentru că nu se folosește peste tot același tip de carburant și care astfel uh, vine cu limitări suplimentare. M-a surprins faptul că ați vorbit de faptul că gazul natural Uh, pe vase ocupă un volum atât de mare încât uh, nu va putea fi folosit în transportul uh, pe distanțe lungi. M-a surprins această afirmație pentru că am participat la multe reuniuni pe această temă cu tot felul de experți și niciodată nu s-a vorbit de așa ceva. Mai ales când vorbim cu reprezentanții porturilor maritime, care, la, care acostează Uh, vase imense care parcurs distanțe foarte, parcurs distanțe foarte mari, nu s-a vorbit. Ați putea să ne aduceți o precizare, să ne explicați cum se stochează gazul pe un vapor, uh, de ce suprafață sau de ce volum uh, suplimentar avem nevoie față de carburanții convenționali și care sunt limitele care ar putea apărea în legătură cu folosirea gazului, având în vedere că uh, s-ar uh, Uh, s-ar um, intra și pe volumul pe care ar trebui să fie depozitate mărfurile. O, am, uh, o întrebare pentru reprezentantul BEI, în calitate de raportor uh, pentru facilitatea conectarea Europei. Sigur că de obicei, că vorbim despre rețele, rețelele de transport, dar vorbim și despre rețelele de energie în această facilitate. Și aici putem vorbi despre o adevărată sinergie între cele două uh, Uh, domenii e o rețea de transport de energie pentru a obține un transport uh, nepoluant. Știu că Consiliul nu și-a manifestat uh, un interes uh, uh, prea mare și, de asemenea, și statele membre, interesul operatorilor economici e discutabil. Dar considerați că ar fi un subiect de interes pentru piață și, în acest sens, noile instrumente financiare ar putea să se aplice noului tip de investiții și aș vrea să mai știu dacă Banca Europeană de Investiții a studiat Uh, problema naturii instrumentelor financiare care ar putea să fie folosite pentru uh, rețelele de carburanți alternativi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule De Bacher. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și pentru aceste explicații. Aș avea câteva întrebări. Un aspect care devine tot mai clar e că rețeaua de transport Uh, funcționează din ce în ce mai mult în mod sistemic. Nu vorbim uh, nu doar de uh, carburanți, ci de infrastructură, de vehicule și așa mai departe. S-a vorbit foarte mult de ce face, se poate face în domeniul public, prin investiții, prin subvenții și așa mai departe. Cum putem să implicăm pe partenerii privați? Vă pot da un exemplu. În urmă cu două săptămâni, o companie care de obicei uh, e văzută ca un model pentru uh, investiții, uh, a ajuns la faliment. Deci cum putem să-i convingem pe partenerii privați ca împreună cu partenerii din domeniul public să facă investiții în acest domeniu? E ce mi-a lipsit eu din această dezbatere. Mie din această dezbatere. Și dacă obținem astfel de, investi- de investiții și din, din sectorul public, ar trebui să ne asigurăm că avem uh, Uh, astfel de investiții în mod neutru din punct de vedere tehnologic. Câteodată uh, avem uh, obiceiul de a identifica pe cei care pierd nu avem prea mulți bani de investiți, trebuie să facem o uh, selecție foarte dură, dar s-ar putea ca uh, astfel să ratăm alternative care să fie viabile pe termen lung. Deci cum am putea să uh, facem combinația între perspectiva pe termen scurt și termen lung. Și încă o întrebare, tot în domeniul maritim și domeniul Criche s-a referit la ea, se vorbește foarte mult despre noile uh, regiuni uh, de mediu care trebuie să fie lansate din 2015. Bineînțeles că impactul asupra flotei maritime va fi foarte mare. Se vorbește foarte mult despre infrastructura la sol, în porturi, dar ce ar trebui să se facă și pentru a uh, uh, renoi flota, pentru că se pune problema acestor vase, acestor vapoare care trebuie să fie renovate cum se va uh, face, cum vom face și cum uh, vom putea implica din nou sectorul privat, tot o întrebare foarte importantă. Mulțumesc! Uh, dacă luăm ordinea în care ați uh, intervenit, aș dori să vă dau acum două minute. Dacă vreți să răspundeți mai detaliat, puteți să trimiteți răspunsul în scris. Deci, în aceeași ordine, domnul Laros, două minute. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, în ceea ce privește volumul. După cum uh, se spune mai devreme, dacă vorbim de GNL, acesta ar fi transportat în condițiile de o temperatură de minus 160 de grade și avem nevoie de o uh, uh, instalație de depozitare izolată, în al doilea rând cerințele de siguranță, așa cum uh, sunt ele la ora actuală la nivel internațional, sunt mult mai stricte în ceea ce privește riscul de explozie. Ajungem așadar uh, la soluția uh, unui tank ca mediu de depozitare. avem nevoie de o suprafață de 5 ori mai mare pentru a depozita acest tip de energie, spre deosebire de energia convențională. Apare o problemă considerabilă, prin urmare. După cum vă spuneam și înainte, dacă există posibilitatea unei alimentări mai frecvente, unei realimentări mai frecvente, atunci uh, lucrurile s-ar îmbunătăți considerabil. În uh, ceea ce privește uh, energia de combustie, am vorbit despre gaz. Majoritatea formelor pe bază de combustie pot fi adaptate pentru a folosi GNL. Trebuie uh, să respectăm cerințele impuse de ECA. Deci uh, fiel investim în energie, în combustibil nepoluant sau recurgem uh, la instalațiile necesare pentru a uh, curăța în cazul în care folosim uh, combustibil tradițional. Pot să-mi închipui că toate porturile din Europa ar trebui să respecte niște cerințe referitor la depozitele de GNL de pildă, fiecare port de-a lungul Rinului să dispună de propriile facilități. Încă o dată, în ceea ce privește navigația internă, e vorba de o piață pe care sunt active IMM-uri, iată de ce ar trebui să lăsăm la latimea pieței evoluția acestui sector. Mulțumesc, domnul Bie. Câteva observații în ceea ce privește obiectivele. Noi suntem în favoarea unor obiective ambițioase pentru că niște obiective care nu dau dovadă de ambiție riscă să tergiverseze lucrurile și noi avem nevoie de progres, aveam nevoie de progres în urmă cu 10 ani, avem nevoie de acesta cât se poate de repede pentru că trebuie să diminuăm amprenta de carbon. În ceea ce privește implicarea partenerilor privați, aceștia sunt deja implicați, uh, Considerăm însă că, în ceea ce privește uh, operatorii de transport, aceștia din urmă ar trebui să fie mai strâns implicați în cercetare și mai ales testare. Vorbim de uh, producătorii de combustibili uh, și constructorii de autovehicul pentru a identifica cât se poate de uh, timpuriu punctele nevralgice. În ceea ce privește um, combustibili am, și riscurile asociate am discutat cu grupul de experți în acest domeniu al Comisiei. Există riscuri care trebuie luate acum pentru că nu există o alternativă pe piață care să poată substitui petrolul. Într-adevăr, dacă luăm decizii prea devreme, s-ar putea să uh, pierdem soluția cea mai bună. Iată de ce trebuie să testăm, testăm, testăm. Mulțumesc foarte mult, domnul Guida. Yes, first for what concerns the, the... Mai întâi în legătură cu obiectivul, din punctul de vedere al transporturilor publice, obiectivul nostru a fost stabilită ca parte de piață, deci a fost mai largă decât conceptul specific al uh, mobilității uh, cu vehicule electrice, deci obiectivul nostru a fost dublarea până în 2025. În ceea ce privește bunele practici, bineînțeles, avem unele exemple, dar lucrurile depind de la o țară la alta și metodele folosite diferă, pot transmite informațiile în detalii în, în scris. În legătură uh, cu uh, costul pentru întregul ciclu de viață și analiza uh, will to will, deci uh, well to will, adică emisiile totale de la sursă la consum, uh, anumite materiale trebuie să vină din anumite țări. Deci problema uh, nu se rezolvă, ci se mută în altă parte. Există anumite analize, anumite studii făcute în funcție de costuri și pot să cer experților să transmită mai multe informații. Și, în general, în legătură cu neutralitatea tehnologică, bineînțeles, noi ca uh, Asociație Internațională sprijinim această neutralitate. Astăzi avem o generație de autobuze diesel care sunt și vor fi în continuare coloana vertebrală vertebrale a transporturilor publice în următorii ani, care sunt mai ecologice, mai puține emisii uh, și au performanțe mai bune de mediu și acestea trebuie luate în, considerație, în considerație, sunt relevante. Mulțumesc, domnul Au. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde domnului Fidanța și doamnei Lichtenberger, pentru că întrebările sunt similare în legătură cu situația și condițiile financiare. Până la urmă, întrebarea este cine plătește și ne putem permite sau nu eu reprezent partea publică, deci această presiune asupra finanțelor publice există și cred că autoritățile sunt uh, voluntare, dar trebuie să existe un semnal din par, din, de la nivel european, nu neapărat o parte mare din finanțare, dar trebuie să um, există instrumente disponibile. nu există dubii că vor exista și investiții publice și private, dar există multe oportunități de parteneriate public-privat și unele deja funcționează astăzi. Fie că e vorba de parteneriate cu furnizorii de electricitate sau cu alți reprezentanți ai industriei, industria în detai sau spațiile de parcare, în parteneriat cu autoritățile publice, hotele, um, hoteluri care pun la dispoziție vehicule electrice pentru clienți și instalează un punct de încărcare ca parte a strategiei de marketing uh, sau ca parte unui pachet de servicii. Deci la Amsterdam, Rotterdam, la Barcelona, la Stockholm există deja soluții funcționale. Deci avem diferite soluții pentru finanțarea uh, punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Sper că vom, vom putea trimite o prezentare și informații mai detaliate pentru uh, a, care să conțină și cifre, pentru că asta vă interesează. Mulțumesc, domnul Martens. Mulțumesc. Da, finanțarea infrastructurii Um, noi suntem o bancă, deci oferim credite în anumite condiții. Entitățile publice sau private trebuie să financeze investițiile. În ultimul an observăm că majoritatea proiectelor sunt de adoptare timpurie a acestor tehnologii, deci suntem încă la început. Majoritatea proiectelor sunt uh, finanțate dintr-un mix de surse publice și private. Există evoluțiile la nivel de companii, de autobuze, de taxiuri sau de uh, închiriere de autovehicule și până la urmă banca studiază uh, fiecare proiect de la caz la caz să vedem viabilitatea economică și această viabilitate economică trebuie să includă o împărțire a riscurilor corectă între parteneri. Oricum, dezvoltarea acestor tehnologii uh, se va face în funcție de cerere. După cum am spus deja, uh, clienții vor determina aceste evoluții și este important să existe un cadru clar pentru um, domeniul privat pentru a investi în aceste infrastructuri, să existe uh, o împărțire corectă a riscurilor. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Uh, domnule Leonide, mai doriți să spuneți ceva din partea Comisiei? Nu. Domnule Finanța, Fidanța, doriți să adăugați ceva la sfârșitul acestei audieri, pe scurt? Câteva observații în concluzie, doresc să mulțumesc tuturor invitaților pentru contribuția lor importantă și cred că putem spune că, în general, propunerea Comisiei este primită bine pentru că uh, include obiective ambițioase și, în general, cred că este sprijinită. Este important și modul în care um, am organizat acest, uh, această audiere, adică nu ne-am concentrat în, exclusiv asupra unui tip de combustibili alternativi, um, cum, a cum a făcut-o comisia, ci am inclus diferite aspecte, pentru că ne dăm cu toții seama că alternativa la petrol în domeniul transporturilor nu poate să fie unică. S-a observat din multe intervenții că este important să avem o abordare completă, adică să ținem cont de informații legate uh, de producători, entități publice, compania de electricitate, cea, furni, cea uh, care furnizează gazul și să nu uităm exce, uh, care sunt exigențele clienților. Uh, ca și în cazul oului și găinii, se spune nu se dezvoltă infrastructură pentru că piața nu este destul de dezvoltată. Nu există piață pentru că nu există infrastructură și așa mai departe. Această directivă merge în direcția um, construcției de infrastructură pentru a permite dezvoltarea uh, pieței. Um, am uh, sătat astăzi astfel o direcție, și, dar nu trebuie să uităm de exigențele clienților am uh, ascultat uh, prezentarea legată de multimodalitate, care este conformă politicilor noastre în general și aș dori să mai aprofundăm uh, subiectul securității. Domnul uh, Bie s-a referit la anumite lucruri care, dacă sunt adevărate, mă preocupă. Uh, domnul Guida poate nu este de acord cu aceste lucruri. Deci, uh, cred că este important să ne mai gândim, să mai evaluăm securitatea în funcție de uh, cifre și informații. Dacă există aceste probleme cu gazul legate de securitate, trebuie să ținem cont de acestea. În legătură cu obiectivele, cred că suntem în general de acord că e important să existe obiective uh, și apoi se poate introduce o anumită flexibilitate în plus. În legătură cu finanțările, pe cât posibil trebuie să existe o combinație pozitivă între sursele publice și uh, de la BEI, de la uh, fonduri de coeziune, de, de finanțări TNT și așa mai departe și uh, finanțările private, fără care toate aceste investiții nu sunt posibile. Și în final, în legătură cu armonizarea, eu cred că acesta este un obiectiv important pentru noi și anume de a da posibilitatea uh, posesorilor de autoturisme electrice să o facă în aceleași standarde și în condiții de piață uniforme la nivel european. Deci, trebuie să găsim neapărat o soluție care să ne permite să atingem acest obiectiv. Vă mulțumesc încă o dată. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Fidanța. Doresc să vă amintesc calendarul. Prezentarea proiectului de raport va avea loc pe 16 septembrie. Uh, termen pentru amendamente 1 octombrie și vot la TRAN pe 14 noiembrie. Ehm, președintele mulțumesc domnilor Laros, Bie, Ghida, Aun și Martens pentru contribuție și mulțumesc și invitațiilor din primul grup, domnii Cristi, Merge, Ziole, Crico și Doleschi. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru prezentarea punctelor noastre de vedere. Ne revedem la ora 15, membrii comisiei.